drepturilor și a condițiilor prevăzute de regulament. De la grupul ALDE am primit următoarele cereri de numire. Doamna Patricia Lalond ca membru titular în Comisia pentru Comerț Internațional și domnul deputat Eric Cornie ca membru titular în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Aveți observații? Aceste numiri sunt, prin urmare, adoptate.